No. Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Vois que la commission euh, transport est pleine de succès aujourd'hui. Iată că se pare că Comisia noastră de transport uh, are un mare succes astăzi. Suntem foarte numeroși și v-aș ruga, prin urmare, să luați loc. Cei care nu-și mai găsesc un loc, îmi pare rău pentru dumneavoastră. Iată că uh, avem în față o reuniune uh, ordinară, un vot. Domnule Van de Camp, toate bune? Da, o berică aș vrea, uh, spune domnul Van der Camp. E, nu, nu, la comisie nu se poate și în plus se mai transmite și pe net. Poloneza. În ce cabină e poloneza? Consultanții fac puțin cam uh, multă gălăgie, deci dacă doriți să mai continuați conversațiile, vă rog să o faceți în afara sălii și vă mulțumesc anticipat. De fapt, până la urmă, totuși este o ședință extraordinară, pentru că nu beneficiem de întreg regimul lingvistic. 12 uh, limbi avem la dispoziție asta și, din păcate, nu și poloneză. Să începem așadar. Conform ordinii de zi, trebuie mai întâi să o adoptăm pe aceasta. Există obiecții? Văd că nu. Prin urmare, se adoptă ordinea de zi ca atare. Comunicarea ale președintelui. Nu există astăzi dar nu fiți triști din această cauză. Și acum votăm uh, pachetul mobilitate. Pentru început, un vot test. Domnule Ertuc, vreți să interveniți? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte doar un amănunt în ceea ce privește dosarul privind cabotajul. În lista de vot e vorba de, încă o dată, dosarul privind cabotajul, amendamentul 303. Nu v-aș putea spune pagina. Este amendamentul 303 la compromisul 2, unde este vorba de Uh, cooperare între statele membre, grupul meu dorește vot separat pentru amendamentul 303. Nu vizează conținutul politic, este doar dorința socialiștilor de a vota separat 303. E decizia dumneavoastră, doamnă președinte, și nu a altor uh, eurodeputați. Allez, soyez vigilants. Haideți, fiți vigilenți și concentrați. Votăm un pachet de mobilitate care este foarte important, așa spun oamenii, așa că vă rog să fiți indulgenți. v-am rugat să participați la vot, ca să știm cât sunt prezenți. Deschid votul. Închid votul. PPE-ul, sunteți cinci în plus. Deci chiar cinci. Și socialiștii au cu unul în plus. Am făcut bine să verific. PP-ul, sunteți încă cu un om în plus. Uh, big group, group.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 Can you ask if you can add Polish at short notice? I will check with the... Vérifions. Mais quand même, la PP et la SND a une en plus. Alors, je, je vous le dis encore une dernière fois. Vă mai spun o dată. Avem un eurodeputat uh, de la PP în plus, la fel și la socialiști, unul în plus. Așa că cădeți de acord, puneți-vă de acord, iar referitor la interpretare, pentru colegi din Polonia, acum vedem dacă nu cumva putem să creăm o cabină. Asta știind că este o sesiune extraordinară, pentru că nu era prevăzută să fie, aibă loc luni și joi. Așa că facem și noi ce putem ca să găsim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 Gata, avem numărul optim de deputați ca să putem vota. Colegii din Polonia. Vedem acum, să vedem dacă putem să găsim un interpret. Dar oricum nu putem să așteptăm să vină. O să vină pe parcurs, ne pare rău. Așa stau lucrurile, însă o să mergem uh, încetișor ca să îi respectăm și pe colegii a căror limbă nu este acoperită astăzi. Gata, domnule Ertug, avem numărul uh, potrivit. Nu mai sunt, uh, nu mai e un excedent de socialiști, e în regulă. Allez, nous commençons. Începem. Alors, je vous le dis tout de suite. Si vous parlez trop, ou c'est les... Vă spun de pe acum că dacă vorbiți prea mult, dacă faceți prea mult zgomot, o să fac uh, liniște, o să iasă oamenii din sală. Este foarte important. Încă o dată, vă rog să fiți concentrați și indulgeți pentru că unii dintre colegi uh, nu pot să asculte în limba maternă. Încă o dată vă mai spun. Nu suntem în curtea de recreație. Vă rog să fiți responsabili. Haideți, începem imediat. Începem cu raportul domnului Vin van de Camp cu privire la propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului care modifică regulamentul 561 um, din 2006 în ceea ce privește cerințele minime relative la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime și uh, durata pauzelor și perioadele de repauz zilnic și săptămânal. Și de asemenea de modificare regulamentului 165 din 2014 cu privire la poziționarea prin intermediul tahografelor. Trecem direct la vot. Sunteți pregătiți? Haideți! Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Pour le vote. J'ouvre le vote électronique. Deschid votul electronic. Avem un exces de doi populari. Încă mai e unul în plus. În continuare, un PPIst în plus. Haideți, spuneți-vă de acord. Je ne peux pas fermer parce que le PPE est en plus. Je peux pas fermer le vote tant qu'il y a un PPE. Nu pot să închid votul atâta vreme cât avem un excedent de PPIști. Vă rog să vă puneți de acord. Voilà, c'est bon. Allez, je ferme le vote. Închid votul. Se adoptă compromisul 1. Poa 18. Trecem la amploa 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deschidem votul, verificăm. Je ferme le vote. Închid votul. Douăzeci pentru, 17 împotrivă, M 18 se adoptă. Trecem la 168 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul identic la 167 și, 100, și 494 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 184. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 200. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Deci să verificăm. Bine, verificăm. Deschid votul la compromisul 6. Închis votul. Se adoptă compromisul 6. Compromisul 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Supun la vot, pentru că nu e clar. Deschid votul la compromisul 8 -a. E un om um- în plus la PPE. Acum e în regulă. Închid votul. Compromisul 8 se adoptă. Mai departe. Direct. La compromisul 5. La pagina 17 la mine. Compromisul 5. Pi 5A, excusez-moi. 5A, scuze. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 313, care este identic cu 314. Pentru. A, încă nu. Atunci uh, luăm de la capăt. 313 și 314. Sunteți gata? Cine este pentru? Cine e împotrivă? abține, Se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm. Deschid votul la amendamentele 313 și 314. Închid votul. 31 împotrivă, deci se respinge clar. Trecem la amendamentul 315 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 397 pentru împotrivă, Abțineri. Nu e clar. Supunem la vot. Deschidem votul. La amendamentul 397. Se închide votul. Se respinge. Două amendamente identice. 399 și 401. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se resping. Amendamentul 398. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mă tem că se respinge. Vreți să verificăm. 399. Deschid votul. 398, mă scuzați. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă. Se respinge. Trecem la amendamentul 400. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Empl 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 415. Pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 416 și 419 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Bine, atunci deschid votul la aceste două amendamente, 416 și 419. Închid votul. 28 de voturi împotriva. Se respinge. Amendamentul 421. Pentru. V-ați pierdut, domnule Riche? 421. La amendamentul acesta suntem. Domnule Riche, suntem la 421. Bun, 421. Pentru. Împotrivă. Doamna Meissner, votați și pentru și împotrivă? Sunteți împotriva propriului amendament? A, bine. O luăm de la capăt, pentru că nu sunt atenți. 421, pentru. Împotrivă. Se respinge. Moi, je veux bien! Allez, on va verifica. Bine, verificăm la 421. Deschid votul. Je ferme le vote. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă și 19 pentru. Se respinge. Continuons, s'il vous plaît. Compromis 9. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 423. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendement 424. Qui est pour? 424. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 425. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A, scuze, E foarte bine, urmăriți. Devine caduc. Amendamentul 426. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum 427. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 429. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vrei să verificăm bine. Nous sommes sur le 429. La 429 suntem. On ferme le vote. S-a închis votul. Egalitate. Malheureusement, il sera... Din păcate, e respins. Continuăm. Amendamentul 424. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 428. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 430. Pentru. Scuze. Devine caduc. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 453 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Vot electronic. Am deschis votul. La 453. Am închis votul. 29 de voturi împotriva. Se respinge. 454 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aici e clar. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 438. Domnule Ismail Ertug, veți las cuvântul. Und secretariat, eine Frage. Doresc doar să întreb secretariatul ceva. Există colegi care își au cartelele de vot în mașina de vot, dar nu participă la vot. Uh, ce consecințe are acest lucru? Pa posibil. Nu e posibil. Dacă sunt oameni care au cartela în aparat și care nu participă la vot, eu mă uit că nu se aprind luminile atunci când se votează. Nu putem să se trișeze, că avem un deputat în plus, un de, doi deputați în plus. Nu vă faceți probleme, controlez uh, situația. Astfel de tehnici nu se întâmplă în comisia mea. Nu avem fraudă la vot. Vă rog să aveți încredere în mine, domnule Ismail Ertug. O luăm de la capăt. Amendamentul 438. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 490. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă vreți să verificăm, verificăm. Deschid votul. Je ferme le vot. Am închis votul. Se adoptă. Aveți încredere în mine. Mai departe. 491. Se adoptă. 43. Pentru. Mă scuzați, mă scuzați. Să ne calmăm puțin. 490. Tocmai s-a adoptat. Acum mai avem 491. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Nu e clar. Supunem la vot. Am deschis votul la amendamentul 43. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Vreți să verificăm? Bine, supunem la vot amendamentul 44. Am deschis votul. Am închis votul. Răspunsul este că este respins. Emploi 1. Qui est pour? Amendamentul Emplu 1 pentru. Haideți, Emplu 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendement 45. Qui est pour? Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Am deschis votul la amendamentul 45. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 55 și 56, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Empl 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51, pentru, Mă scuzați? Să-mi spuneți, vă rog. Devine caduc. Trecem direct la amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 54. Vreți să verificați, doamna Ayala Sender? Bine. Deschidem uh, votul amendamentul 52. 52. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 50. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Vrea să verificăm. Bine, supunem la vot. Amendamentul 50. Am închis votul. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 47. Pentru, împotrivă, Vă rog, fiți vigilenți. Pentru. Împotrivă. Nu e clar. Deschidem votul. Închid votul. Suntem la 47. Se adopte. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Supunem la vot amendamentul 57. Je ferme le vot. Am închis votul. Se respinge amendamentul 57. Avem două amendamente identice, 58 și 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Empl 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Deschidem uh, votul la amendamentul 63. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. Amendamentul 71 pentru, adică deschid votul. Am le vot. Închis votul. Se respinge. Amendamentul 109. Pentru. Împotrivă. Abțin. Se respinge. Două amendamente identice. 110 și M10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Deschidem votul la 125. Închid votul. Amendamentul 125 se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 139. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 150. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și supunem la vot întreg raportul. Doamnelor și domnilor, am deschis votul. Et je ferme le vote. Am închis votul. 33 de voturi pentru, 14 împotrivă. Se adoptă raportul. pentru mandatul de negociere. E bine, la final, după toate rapoartele, votăm toate mandatele de negociere. Deci la final vom reveni la acestea. Până una alta vreau să salut, îmi pare rău că nu mi-am deplinit obligația, salut sindicatele prezente la comisia noastră, care sunt numeroase. Bun venit la comisia noastră, la această ședință de uh, Uh, vot. Mai ales TF este de față acum. Aplauze. Bun venit la comisia noastră. Și trecem la votul uh, pe marginea, vă rog, vă rog, fiți rezonabil. domnul Robert Zile, aveți cuvântul. Ia un peu de respect pentru vos Puțin respect pentru colegi. Wow, but I... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Dar de ce trebuie să discutăm mandatul după și nu după primul, ci după toate rapoartele? Eu aș propune să menținem ordinea, după primul raport să votăm mandatul și la fel și pentru următoarele două rapoarte. Monsieur Vim van de Camp, allez-y. Domnule Van de Camp, vă rog. Karima, I, I'm really surprised that you... Mă surprinde foarte mult că schimb procedura în timpul votării. Eu spun că ar trebui să votăm mandatele. De ce acum s-au schimbat lucrurile? De ce trecem la alt raport? Avem de-a face cu un raport, mai avem altele două și să votăm separat mandatele aferente fiecărui raport, deci în legătură cu raportul. On va vite clore ce débat parce... Domnule Ismail Ertug, închidem repede dezbaterea, că mai avem voturi. Micro. Das hat einen ganz bestimmten... Există un motiv anume de ce ar avea sens, pentru că cele trei dosare sunt atât de strâns legate unul de altul, atât pe conținut cât și din punct de vedere logic. Și de la bun început, intenția celor trei raportori a fost aceea ca mm, rapoartele să se potrivească. Iar dosarul care se votează ultimul nu vroiam să-l punem într-o postură strategică mai uh, negativă și de aceea am spus că vrem să votăm uh, mandatele doar la final. Pe de altă parte, nici nu ni s-a spus că, nu, că ar fi interzis acest lucru, deci de data aceasta pledez pentru a proceda ca atare. Um, Karima, I, I, I can understand the approach. Înțeleg abordarea domnului Ertug, dar aceasta nu este concluzia finală după negocieri. În acest caz ar fi trebuit să alcătuiască un pachet separat și să spunem în acest caz că da, așteptăm până la final și după aceea vom avea un vot combinat. Dar nu. o intervenție sală a fost o cerere oficială către secretariat. Din nou vorbitorul, nu știam acest lucru, îmi pare rău. Bun, ne calmăm. Voiam să știm dacă votăm un pachet și votăm toate mandatele de negociere în același timp. V-am spus de la început, votăm un pachet, pentru că intrăm în negocieri, la trialoguri, votăm totul deodată, toate mandatele. Acum spuneți, ce îmi spuneți? A, nu, până la urmă nu mai avem logica pachetului. O să votăm fiecare raport în parte intervenții din sală fără microfon. Deci intrăm în negocieri cu un pachet de mobilitate. Vreți să votați acum mandatul de negociere? Asta vreți? Păi, dacă nu sunt obiecții, supunem la vot. Sunt uh, președinta voastră și există obiecții. Nu o să stăm 10 ani să discutăm despre asta, vă spun din capul locului. Domnule Ertug. Uh, I don't want to reiterate. Nu doresc să repet, am o obiecție din cauza situației descrise. Astfel că eu obiectez. Alors on va faire un vot très simple. Atunci o să votăm foarte simplu. Cine este pentru a vota acum mandatul de negociere? Cine e pentru? Cine este împotrivă? Verificăm. Are, on y va, on y va. Haideți, deschidem votul. N-am, n-ați ridicat mâna, nu puteam să ghicesc ce votați. Cine este pentru votul acum, de îndată? E un vot în plus la PP. Un eurodeputat în plus cineva care votează prea mult. Nu pot să închei, să închei votul până nu se oprește cineva din votat. Domnule Van de Camp, aveți prea mulți. Gata, am închis votul. 33 de voturi pentru, 12 împotrivă. Nu cred că se aplaudă la așa ceva. Vom dăm da totuși mandatele de negociere. Haideți, deschid votul pentru mandatul de negociere. Închid votul. 36 pentru, 11 împotriva, mandatul de negociere se adoptă. Allez, nous continuons Continuăm. Propunerea cu privire la directiva 2006. Sunteți zgomotoși. Deci, continuăm cu raportul doamnei Maria Kilonen propunerea de directiva a Parlamentului și a Consiliului cu privire la modificarea directivei din 2006 cu privire la cerințe de control și norme specifice pentru directiva privind detașarea conducătorilor în sectorul transportului rutier. Începem. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Compromisul 1, supunem la vot. Închid votul. Compromisul 1 se adoptă. Trecem la amendamentul 173. Este un vot pe părți cerut de grupul ALDE. Votăm întâi prima parte a acestui amendament. Domnule Marinescu, ce se întâmplă? Rien qui păi, pas? Nu se întâmplă nimic, ați înțeles. Vous avez... C'est le groupe ALDE. Grupul ALDE au cerut vot pe părți. Deci, deschidem uh, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Bine, deschid votul la prima parte a amendamentului 173. Închid votul. 29 pentru. Se adoptă prima parte. Partea a doua acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Partea a doua se respinge. Vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm. Partea a doua. Partea a doua de la 173. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 6 nu e clar. Deschidem votul la compromisul 6. Închid votul. 27 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. trebuie să evităm aceste exprimări personale, vă rog. Trecem direct la compromisul 7. 7, compromisul 7. Trebuie să dați un pic paginile. La pagina 22, în mod normal. Compromisul 7. Pentru împotrivă, abțineri, nu e clar. Deschidem votul la compromisul 7. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la direct la compromisul 8. Compromisul 8. Haideți, pagina 35. Toată lumea a ajuns? La pagina 35. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem un amendament oral la compromis. Avem un amendament oral al raportorului. Doamnă raportor, vă rog, aveți cuvântul. Dear Chair, ladies and Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, îl puteți găsi de la pagina 71, cred, și se numește Este necesar pentru a descuraja contractorii pentru serviciile comisionate în domeniul transporturilor, în legătură cu prețul care trebuie să fie sub costul livrării un operator de transport care să țină cont de lege. Je vais mettre... Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb cine este împotrivă. Nimeni? Sunteți împotriva amendamentului oral. Dacă sunt uh, peste trei deputați, uh, atunci se respinge amendamentul oral. compromis Suntem la compromisul nou acum, pentru. Madame Sender, vous voulez la parole. Doamna Sender. es en coherencia con lo... Da, nu este deloc coerent cu ce am stabilit la control, controlul privind timpul de lucru. Ar trebui acum să publicăm și rezultatele, summary result, cum am spus, referitor la timpii de lucru, deci rezultatele controlelor în ce privește detașarea. Este pur și simplu o adiție la finalul compromisului nouă, acceptat de către doamna Chilonen. Aceasta este condiția pentru a putea vota în favoare. Est-ce qu'il y a une objection à cet amendement oral? Se opune cineva la acest amendament oral? Nu. Atunci supun la vot uh, amendamentul oral al doamnei Ayala Sender. Pentru. Împotrivă se obține cineva, bun, această adăugire va fi adoptată la textul compromisului nou. Continuăm. Compromisul nou. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm. Amendamentul 565. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Deschid votul la amendamentul 565. J'ouvre le vote. Le PPE, il y en a un. Am deschis votul. La PPE avem un om în plus. Gata, e în regulă. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 191. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, se respinge. Amendamentul 566. Vreți să verificăm? Verificăm la 191. Am deschis votul. Je ferme le vote. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 566 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 576, pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Deschid votul. 576. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 577 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 578 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 579 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm la amendamentul 579. Vă rog. Sunteți prea zgomotoși. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 581. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 586. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. 586. Închid votul. Se respinge. Două amendamente identice, 582 și 584 pentru împotrivă abțineri nu e clar supun la vot închid votul cele două amendamente identice sunt respinse două amendamente identice din nou 583 și Ample 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți, să punem la vot. Închid votul. Se adoptă. Continuăm. Amendamentul 585. Pentru, împotrivă, abțineri, Nu știu. Trebuie să vedem. Deschidem votul. Privat! Închid votul. Se respinge. Două amendamente identice, 587 și 589, pentru, împotrivă, abțineri, E foarte greu. De la mine din scaun se vede foarte greu. Deschid votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. Ori ridicați mâna, ori facem totul uh, prin vot electronic. Următorul e caduc. Mai sunt câteva caduce. Și trecem direct la 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Je dis pas ça parce que c'est le mien nici nu știu ce să zic, că e amendamentul meu, dar uh, nu știu. Haideți să verificăm. E prea complicat, prea sunteți dispersați. 42. Pen... Uh, nu, mă scuzați, domnul președinte, închid votul. A, ah, e bine, se respinge de departe. Acum știu și cine era împotrivă. Acum amendamentul 43. Pentru, împotrivă. Dar ce faceți? Intenționat? Sunt unii care ridică la ambele. Pentru. Împotrivă. Se adoptă, cred. Dar cred că o să fac ceva foarte simplu. Nu mai ridicăm mâna, facem totul pe cale electronică, pentru că altfel aici ne prinde noaptea și nu știu dumneavoastră, dar eu am alte lucruri de făcut mâine. Amendamentul 44. Deschid votul. Va fi mai simplu, așa. Amendamentul 43, mă scuzați. Spre noua președinte, deschid votul. Închid votul. Amendamentul 43 se adoptă. Amendamentul 44. Deschid votul. Închid votul. Amendamentul 44. Închid votul. Se respinge. Empl 1. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 45. Pentru. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 46 devine caduc, la fel și 47 și 48 și 49 și 50. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 52 se respinge. Amendamentul 53. S-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ampl 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Două amendamente identice, 57 și Ampl 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 55. Să deschizi votul. S-a închis votul. Amendamentul 55 se adoptă. Amendamentul 56. Să deschizi votul. Putem să-l votăm. Deci amendamentul 56. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendement 58. J'ouvre le vot. Amendamentul 58. Am deschis votul. Je ferme le vot. Am închis votul. Se respinge. Continue. Mergem mai departe. m 5. Uh, deschid votul. Je ferme le vote. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 59. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Empl 4. Se deschide votul. Închid votul. Empl 4 am închis. Se adoptă. Amendamentul 60. Deschis votul. Închis votul. Amendamentul 61 devine caduc, amendamentul 62 devine caduc, amendamentul 63 devine caduc, 64 devine caduc și trecem direct la Empl 7. Deschid votul la Empl 7. Închid votul. 30 pentru, se adoptă. Mai sunt câteva care devin caduce, trecem la 69. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Continuăm cu amendamentul 70. Deschid votul. Am închis votul. Se respinge. Empl 8. Am deschis votul. Am închis votul. Nu mai e așa de animată ședința. Se adoptă. Amendamentul 74. Deschidem votul. Închid votul. Amendamentul 74 se adoptă. Amendamentul 75. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 76. S-a deschis votul. Închid votul. Se respinge. Două amendamente identice. 77 uh, și M plus 10. Am deschis votul. Am închis votul. Egalitate, deci se respinge. Amendamentul 84. Deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85. Am deschis votul. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 87. Deschid votul. Închid votul. Amendamentul 87 se respinge. Amendamentul 86. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 88. Deschid votul. Închid votul.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 90. Votul s-a deschis la amendamentul 90. Oui, il est, il cumulable. Faites-moi confiance. E, poate fi cumulat, aveți încredere în mine. Votul s-a, s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 91. Nu, devine caduc. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Trecem la amendamentul 92. Votul s-a deschis. Je ferme le vot. Votul s-a închis. S-a respins. Emple 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 93. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendement 94. Amendamentul 94. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Două amendamente identice, 95 și ampl 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 43 de voturi pentru se adoptă. Trecem mai departe Amendamentul 96. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 99. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 97. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Continuăm uh, în ritm alert, pentru că mai avem un raport de votat. 98. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. O serie de amendamente devin caduce și trecem direct la amendamentul 127. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 129. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Continuăm cu 128. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 130. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 131. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 132. Sănătate, spune doamna președinte. 132. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 133. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 134. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Amendamentul 4 se adoptă. M plus 17. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 135. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 137. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 140. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Două amendamente identice, 141 și 142, spune doamna președinte. Nu, trebuie să mă corectez. Votăm însă 144 și ăsta e un amendament foarte important. Votul s-a deschis. Domnule Marinescu, de ce zâmbiți? Credeți că nu v-am auzit? Votul s-a închis. Respins. 147. Votul s-a deschis. E cald, nu? Votul s-a închis. Se adoptă 147. 148 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 33 de voturi pentru 149 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 150. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 150, deci. Respins. 151. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 152. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 153. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amplu 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Amplu 19. Respins două amendamente identice, 157 și ampl 20. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 155. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. 156. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 158. Votul s-a închis. Se adoptă. 160. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 161. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 162. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 163. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Supunem acum la vot textul astfel amendat, deci textul raportului doamnei Chilonen. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Plus 27 minus 21, deci 27 de voturi pentru, 21 împotrivă, raportul se adoptă. Nous allons mettre au voie le mandat de négociation. Supunem la vot mandatul de negociere. J'ouvre le pour le... Deschid votul pentru mandatul de negociere. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Mandatul de negociere este adoptat. Allez, nous passons dernier Trecem acum la ultimul raport. Raportul domnului Ertug. La séance de vot n'est pas terminée. Sesiunea de vot încă nu s-a încheiat, prin urmare vă rog să rămâneți concentrați. Trecem mai departe așadar raportul domnului Erdogan. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă rog să faceți mai puțin uh, zgomot, stimați colegi de la PPE. Trecem acum la amendamentul 154.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 J'ai même pas eu le temps de le dire que voilà. Nici măcar n-am avut timpul să anunț. Iată, trecem la verificarea votului la 154. Je fait, je ferme. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la o serie de amendamente identice. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, amplu 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu e clar. Ansamblul amendamentelor va fi supus la vot electronic. Votul s-a închis. Respinse. O sută optzeci. Amendamentul 180. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem acum la compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 244 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 244. Allez, je ferme le vote. Votul s-a închis. Respins. Mergem acum la Empl 29 pentru Empl 29 Nu, nu, un vot la main. Qui est Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar deloc. Nu știu ce ați făcut, dar e groaznic. Încă o dată, cine e pentru? Împotrivă? De ce ați deschis votul? A, ah, nu e clar, atunci Votăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 Doriți să verificăm? Bine. Supunem la vot amendamentul 267. Votul s-a închis. Respins. De ce nu aveți încredere în mine, domnule Vin Van den Kamp? Eram puțin clară, nu? Continuăm. 268. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Allez, je mets au voix, j'ouvre. Bine, votul s-a deschis. Domnule Van den Kamp, chiar nu aveți încredere în mine. Iată, e a doua oară. Un vot în plus de la PP. Gata, s-a rezolvat. Votul s-a închis. Ați văzut, domnule Vin Van den Kamp? Respins, clar. Trecem la 269. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm votul la amendamentul 270. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Domnule Marinescu, mă luați peste picior, nu? Astăzi uh, faceți glume. M plus 31. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Supunem la vot electronic. Je ferme le vot. Votul s-a închis la Ample 31. Respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La solicitarea domnului Ertug, votăm separat amendamentul 303. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Supunem la vot. Votul s-a deschis. Je mets au voix. Supunem la vot amendamentul. Votul s-a închis. Respins. Et nous continuons, nous allons directement. Trecem la M40. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă M 40, dar verificăm. Domnule Bas Eichhout, uh, dați din cap, nu? Nu aveți încredere. Bine, votul s-a închis. Respins, nu, nu eram departe deloc. 327 pentru, împotrivă, abțineri. Nu cred că este adoptat. Dar vreți să verificăm? Nu. Anticipam. Trecem mai departe. Compromisul 9. 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Domnule Ertug, doriți să verificăm? Nu, se adoptă. Ce serait tellement simple. Vous me demandez ça. Ar fi așa de simplu, îmi cereți asta cu un zâmbet pe față, domnule Ertug. Bine, supunem la vot compromisul nou, așadar votul s-a deschis. Je ferme le vot. Votul s-a închis. Alors, attendez, attendez. Stați puțin. Domnule Telicica, există vreo problemă? Toate bune fr- și frumoase? Allez, allez, allez, on a voté. Am votat. Monsieur Telinchka, vous voulez dire quelque... Domnule Telinchka, vreți să spuneți ceva? Deschideți microfonul. Că... Da, doamnă președinte. Vreau doar să întreb. Ce votăm acum? La 9? Deci nu amendamentul oral. Nu există amendamente orale. Noi votăm acum compromisul 9. De fapt, l-am votat. Și știți ceva? a fost respins. Da. Dacă nu vorbiți în microfon, nu vă aud. Doamna Bilbao, aveți ceva de spus? So once again, the... Deci, încă o dată. Deci, amendamentul oral nu a fost înaintat, corect? Bun. Deci, am votat. Rugămintea e să repetăm uh, votul, doamnă președinte, pentru că nu a fost clar. Alors, c'est la présidente qui dit la... Președinta este cea care dictează și eu dictez următoarele. Dacă am votat, rămâne bun votat. Ce s-a întâmplat? Nu, nu, nu. Iată, a fost respins, da? Vreau să vă, să vă să văd dacă sunteți de acord, atenți sau nu. Compromisul nou nu a fost adoptat, dar eu vreau să văd dacă sunteți vigila, vigilenți și iată, sunteți foarte, foarte atenți. Deci compromisul nou a fost respins. Deci ce se întâmplă? Acum trebuie să votăm compromisul alternativ. Îl supunem la vot. Votul s-a deschis pentru compromisul alternativ. A înțeles toată lumea? Și acum votul s-a închis, votul asupra compromisului alternativ. Trebuie să fim foarte atenți. Și acest compromis alternativ a fost adoptat. Voilà, Allez, on continue en plan 43. Trecem la Emplu 43 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. Continuăm cu 360, amendamentul 360 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Domnule Vin Van Den Camp, votați împotriva propriilor amendamente? Eu sunt uh, solidară cu mine însă. Nu știu ce vrea să însemne intervenția dumneavoastră. Bun, verificăm votul la amendamentul 366 a domnului Ivan den care votează împotriva propriului amendament. Votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 361 și 363. Doamnă președinte, am votat M43? Da, doamna Ayala Sender a fost adoptat. Am mai votat și amendamentul 360, care a fost respins. Și acum supunem la vot amendamentele 361 și 363. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 362 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Intervenții din sală fără microfon. Doriți să verificăm votul la 363? 62? Eh, Bine, deschidem votul. Haideți să vă explic care e logica în comisia noastră. De fiecare dată când domnul Van de Camp depune în nume propriu un amendament, votează împotriva respectivului amendament. Asta e regula la noi. Bine, votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 365. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Mergem departe, departe, chiar foarte departe. Ajungem la pagina 35 și votăm compromisul 7 pentru. Ați ajuns la destinație, domnule Riche? Nu? Grăbiți-vă, grăbiți-vă și să ajungeți la compromisul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem acum la M plus 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. M plus 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Aveați dreptate. Respins. La diferență de un vot. Cum adică ca de obicei? Domnule Marinescu, sunt cu ochii pe dumneavoastră. Trecem la m 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamente identice 54 și m 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. Trei amendamente identice, 53, 55 și 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine, verificăm votul la amendamentul 58. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Emplu 4 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la amendamentul 6. Pentru. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem la votul final asupra raportului. Și deci, votul final la raportul RTUB. Votul s-a închis. 30 de voturi pentru, 15 împotrivă. Raportul domnului Ertug se adoptă. Supunem acum la vot mandatul de negociere. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 33 pentru, 12 împotrivă. Mandatul de negociere se adoptă. S'il n'y a pas... Laissez le temps de le... Măcar să-mi dați vreme să suspend ședința, dragi colegi. S'il n'y a pas d'autres questions... Dacă nu mai sunt și alte întrebări, ne revedem pe 7 iunie, joi, la ora 9. Următoarea ședință are loc joi la ora 9. Vă mulțumesc, ridic ședința.